Okay, friends, welcome back. Stimați prieteni, bine ați revenit la Bruxelles. Începem cu adoptarea proiectului de ordine de zi. Putem adopta acest proiect fără modificări? Da. Apoi continuăm la punctul 2. Anunțuri din partea președintei. Interpretarea astăzi va fi în toate limbile, cu excepția maltezei, bulgarei și croatei. Bulgara însă va fi disponibilă pentru sesiunea de, duminic, de mâine după masă, pentru sesiunea uh, cu ministrul bulgar, domnul Pepco. Avem uh, un grup de 21 de uh, Uh, cursanți de la Digi Luxemburg în sală, uh, de la Digitrad din Luxemburg. Sunt alături de noi. Apoi aprobarea procesului verbal din 27 și 28 noiembrie. Nimeni nu are nimic de adăugat, văd. Asta înseamnă că suntem la punctul 4 deja de pe ordinea de zi, raport uh, cu privire la negocierile interinstituționale în curs vom vorbi despre detașarea lucrătorilor. Data trecută când ne-am întâlnit, uh, am vorbit despre asta, de atunci nu s-a întâmplat nimic, prin urmare nu avem ce să spunem astăzi legat de acest subiect. Dar sunteți uh, conștienți de întâlnirea din această seară în care vom avea un trialog pe acest subiect cu celelalte instituții. Acesta va fi cel de-al cincilea dialog tripartit. Acestea fiind spuse, am ajuns la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi și anume protejarea uh, lucrătorilor de riscurile legate de uh, expunerea la substanțe uh, cancerigene sau mutagene la locul de muncă. Acesta este cel de-al doilea lot, sper că ați auzit ce am spus. Deci, oricum, acum ajungem la partea importantă și voi da cuvântul raportorului, domnul Roland. Aveți cuvântul le deuxième batch donc, de, la, de la révision de la directive concernant. Mulțumesc. Iar de, al doilea lot um, al directivei care vizează protecția lucrătorilor de substanțele cancergene și mutagene. Mai întâi am dorit să mulțumim un, unora și altora <laughs> pentru amendamentele pe care le-am uh, uh, primit. Uh, sunt cam 120 de amendamente, amendamente de bună calitate. Mi se pare că pornim la o propunere a Comisiei care pare interesantă în orice caz. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că este important uh, că Comisia, prin doamna comisar Marian Thyssen, a luat uh, această inițiativă de a relansa oarecum această muncă noastră în legătură cu uh, protejarea lucrătorilor în raport cu aceste substanțe. Vă reamintesc că deja de 10 ani nu a mai fost modificată legislația în domeniu, deci e ceva important. Și vorbesc despre anumită dinamică care este de fapt o dorință a mea, pentru că uh, ne-am axat deja pe primul lot, vorbim despre al doilea acum, iar cel de-al treilea se anunță deja. Viziunea presupune practic o revizuire permanentă a uh, acestui tip de uh, miză. Am discutat uh, deja despre primul lot și atunci v-am spus care era viziunea mea, și anume să mă bazez uh, pe uh, activitatea științifică și, de asemenea, și mai ales pe opinia partenerilor sociali, pe, pe cea a reprezentanților patronale, a reprezentanților sindicali și așa mai departe pentru a vedea, firește, care sunt posibilitățile la nivelul întreprinderilor, sectoarelor și branșelor vizate. De asemenea, ar trebui să vedem și în acest caz, cum am făcut-o pentru primul lot, cum am putea avea o ambiție puternică în ceea ce privește protecția salariaților. De asemenea, trebuie să ne gândim puțin și la uh, pragmatism în raport cu fezabilitatea uh, pentru sector și pentru întreprinderi. Deci, important este să avem legi care să poată fi apoi uh, aplicate ușor. Apoi, în ceea ce privește amendamentele pe care le-am primit, ei bine, din perspectiva calității sunt uh, foarte multe lucruri convergente aici, deci putem uh, să acționăm bine împreună pornind de la această bază. E clar că unii vor să meargă mai departe, să fie mai preciși, alții din contră, însă cred că vom ști să găsim destul de ușor, mi se pare mie, compromisul în legătură cu aceste subiecte. Punctul de discuție care poate va fi cel mai important pentru noi uh, va fi probabil uh, uh, problema vaporilor, emisiilor de care rezultă de pe urma folosirii combustibilului pentru mașini diesel. Probabil că toată lumea este de acord uh, că vorbim despre o problematică importantă aici. Există într-adevăr însă puncte uh, divergente pentru că nu toată lumea are aceeași opinie legată de modul în care am putea să abordăm această problematică. Unii uh, își doresc să existe anumite limite pentru valorile de expunere care să fie obligatorii, alții cred că ar trebui să acționăm pentru a avansa lucrurile cât uh, se poate de repede, bazându-ne pe niște studii și date științifice, înspre niște valori um, um, obligatorii. Apoi, uh, alții uh, doresc să facem evaluări în baza carbonului, alții doresc evaluări mai complexe, însă aici cred eu că vom purta dezbaterea cea mai um, vehementă. Uh, într-adevăr, mijloacele pot să difere, însă până la urmă obiectivele noastre sunt uh, aceleași. Mi se pare important un element în această muncă, vorbeam uh, mai devreme despre dinamică. E bine, important este să ne putem înscrie într-un proces continuu, adică să nu ne oprim cu cel de-al doilea lot, ci să continuăm. Iar când spun asta, spun practic că Uh, n-ar trebui să uh, insistăm uh, foarte mult pentru acest al doilea lot, nu pentru că n-ar trebui să nutrim ambiții, ci pentru a putea permite exact acest proces continuu, pentru a putea aborda aceste chestiuni și pe viitor. Firește, sunt niște propuneri uh, uh, de amendamente în baza cărora putem începe deja din această săptămână să uh, discutăm. Mi-aș dori să avansăm repede. De ce? Pentru că se anunță deja cel de-al treilea loc, lot și trebuie să ne asigurăm că nu punem obstacole în calea acestei dinamici. Și apoi, un ultim aspect pe care aș dori să-l spun în legătură cu introducerea mea, e bine, Împreună cu Marita am reușit să lucrăm foarte bine, cu uh, rezultate bune în ceea ce privește coeziunea la nivel parlamentar, dar și la nivelul uh, dialogului tripartit. Eu cred că, per ansamblu, vom avea cam aceleași uh, opinii și că vom da dovadă de un spirit pozitiv pentru a putea continua activitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule uh, Rola. Mai întâi, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru munca dumneavoastră la acest proiect de raport, care reprezintă un temei foarte bun pentru discuțiile noastre. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru propunerile lor și să spun că vom continua să lucrăm împreună la acest subiect. După cum puteți vedea din amendamentele mele înaintate în calitatea mea de raportor din umbră, ele susțin propunerea domnului Rola în ceea ce privește hidrocarburile și, firește, înțelegem că și Consiliul uh, susține uh, aceste dispoziții, pentru că uh, aici trebuie îmbunătățită directiva. Comisia bănuiesc că va urma această indicație a noastră. Apoi, trebuie să consultăm uh, și partenerii noștri sociali uh, pentru a vedea care ar putea fi limitele și asta ar constitui o bază foarte bună pentru propunerea uh, noastră. În același timp, e clar că toate propunerile au și o natură politică. Asta înseamnă că Chiar trebuie să ne punem întrebări uh, în ceea ce privește mm, prioritățile. Cât privește uh, doveze științifice sau semnal transmis de partenerii noștri sociali, ei ne spun că limitele pot să fie mai stricte sau uh, pe alocuri mai generoase, iar noi ar trebui să ascultăm aceste avize câtă vreme vom lua propria noastră decizie. Înțeleg că așa a lucrat până acum domnul Rola, așa am lucrat și eu uh, în raport cu uh, acest dosar foarte important. Acesta este și motivul pentru care susțin adăugarea unor valoare, uh, valori limită pentru emisiile uh, diesel și, ca și domnul Rola, uh, propun carbonul ca marker. Și, de asemenea, propun ca dioxidul de azot să fie și el marker pentru a acoperi noile motoare. Asta în baza cercetărilor uh, Uh, făcute de un grup de experți uh, nordici în legătură cu criteriile și cu factorii de risc ai uh, chimicalilor. Și același lucru a conchis și Comitetul danez cu privire la siguranța la locuri de muncă. Trebuie să analizăm datele științifice legate de emisiile motorilor diesel. Am înțeles încă însă că aceste lucrări nu sunt încheiate și așteptăm publicarea rezultatelor. OMS din 2012 încoace a fost foarte clară spunând că emisiile diesel provoacă cancer. Peste 3 milioane de lucrători din Europa sunt expuși. Există temei științific, sunt state membre care deja au valori limită pentru uh, emisiile diesel și de aceea Uh, susțin uh, opinia domnului Roland aici. Trebuie să facem progrese pentru a proteja pe uh, lucrători, iar acum avem ocazia să facem asta. Acestea fiind spuse, dau cuvântul următorului raportor din umbră, doamnei McIntyre, care reprezintă ECR. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Doamnă președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc raportorului nostru, domnul Rola. E parte a unui proces continuu și sunt sigură că vom deveni din ce în ce mai abili pe măsură ce trece timpul. Cred că limitele stabilite în propunerea Comisiei reprezintă rezultatul uh, multor ani de muncă serioasă în ceea ce privește evaluarea sau uh, uh, controlele de adecvare, fitness checks. E clar că s-a stabilit uh, un proces uh, riguros prin care se uh, gândesc limitele și cred că cu toții susțin, susținem acest proces. Trebuie să ne asigurăm însă că acestea sunt bazate pe dovezi, că abordarea este una proporționată, că limitele pot fi măsurate și pot fi atinse. E clar că trebuie să luăm măsuri pentru a reduce cazurile de îmbolnăvire sau de deces uh, datorate expunerii la uh, chimicale. Acest lucru este absolut uh, esențial. De asemenea, cred că ar trebui să recunoaștem rolul bunelor practici atunci când le întâlnim. De exemplu, cele ale um, dialogului social NEFSI, care susține implementarea directivei cu privire la substanțele cancerigene și mutagene. De aceea am înaintat amendamentele 43 și 119 este uh, crucial ca politicile care există uh, se asigură de faptul că uh, toate uh, expunerile sunt cât se poate de uh, limitate. Uh, limitele de expunere ar trebui stabilite la un nivel care să ajute la gestionarea riscului pe care îl uh, pun aceste uh, substanțe. Și cred că, până la urmă, obiectivul nostru final ar trebui să fie acela de a atinge cele mai reduse niveluri, mai reduse, de fapt, decât cele care sunt stabilite prin legislație. Așadar, statele membre ar trebui să investească activ în știință și ar trebui să încurajeze mediul de afaceri să încerce mereu să atingă cele mai mai reduse niveluri posibile. De asemenea, cred că n-ar trebui ca în mod arbitrar să stabilim niște limite care sunt atât de reduse încât de fapt să nu poată fi puse în aplicare sau măsurate. Din acest motiv, aș dori să subliniez amendamentul meu numărul 28 și amendamentul 42. De asemenea, susțin amendamentele 27, 30, 34 și 41. Cred că orice propuneri noi de a schimba valorile limită ar trebui să facă obiectul acelorași evaluări riguroase, uh, precum stabilirea limitelor de la bun început. Putem face propuneri să adăugăm alte substanțe, însă și acest proces ar trebui să facă fața acelorași norme. Grupul meu are anumite preocupări în ceea ce privește anumite propuneri ale domnului raportor și în legătură cu anumite amendamente care au fost introduse pentru a uh, uh introduce aceste limite de expunere pentru uh, uh, gazele de eșapament. Sunt foarte multe uh, amendamente care merg în acest sens, 8, 21, 42, 52, 53, 93, 114 și 116. Sunt multe amendamente în acest sens. Și, după cum știm, Comisia s-a decis să uh, amâne introducerea acestor elemente la acest moment din motive foarte logice și practice care sunt expuse la secțiunea 4.2.3 din evaluarea de impact care însoțește propunerea Comisiei. Așadar, cred că trebuie să fim foarte atenți Uh, atunci când insistăm uh, pentru uh, amendamente în această rundă, a doua. Pe lângă asta, scol a conchis de asemenea că dacă stabilim un prag pentru expunerea la aceste substanțe, practic ne angajăm într-un demers imposibil. S-ar putea însă să găsim o soluție care să funcționeze și aici s-ar putea să reflectăm la includerea în poziția Parlamentului a unei uh, solicitări pentru comisie uh, pentru a face uh, o analiză aprofundată în acest caz am putea eventual introduce ceva în text uh, pentru ca Comisia să poată reveni la acest subiect. Deci, uh, amendamentul 53 merge în această direcție. De asemenea, susțin și amendamentele 50, 84 și 86 care merg în aceeași direcție. Un alt aspect controversat, cred eu, este cel al hidrocarburilor aromatice policiclice. Știu că se gândește, se, ne gândim la extinderea sferei de uh, acoperire a acestui regulament și la aceste uh, substanțe. Într-adevăr, există preocupări uh, în ceea ce privește impactul asupra sănătății lucrătorilor uh, acestor substanțe, însă cred că e nevoie de dovezi suplimentare pentru uh, a determina uh, motivele reale pentru a extinde uh, sfera de acoperire a regulamentului și la aceste substanțe. Aici susțin amendamentele 9, 59 și 87 pentru ca Comisia să continue munca în legătură cu acest subiect. Grupul meu consideră că condiționalitatea trebuie asigurată pentru a avea un nivel eficient și realizabil. Totodată, vreau să mulțumesc încă o dată raportorului pentru eforturile sale și cu plăcere intru în detalii la reuniunile coordonatorilor din umbră din cursul acestei săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McIntyre! Are cuvântul acum domnul Calvier Chambou. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau doar să-l felicit pe raportor pentru excelenta muncă și excelenta platformă pe care a creat-o. Cred uh, că în baza acesteia vom putea ajunge mult mai uh, ușor la un acord. Iată, uh, mă surprinde că uh, domnul Claude Roland a reușit acest lucru, dar uh, recunosc că a făcut-o, îl felicit și îi mulțumesc că ne-a facilitat munca. Acestea fiind spuse, trec în spaniolă, la limba spaniolă pentru a indica pe scurt câteva puncte care justifică amendamentele ALDE. Mai întâi, am dorit să subliniem importanța acestui dosar pentru sănătatea lucrătorilor. Adică limitele despre care se vorbește, limitele pe care le vom fixa, nu sunt limite pentru protecția mediului, care să se referă la sănătatea generală. Sigur, lucrătorii sunt ființe umane, dar vorbim de limitele care apar în context profesional, la mediul de lucru. Deci vorbim de valori limită care se referă și la timpul de expunere al uh, lucrătorilor. Este vorba așadar despre sănătate, nu despre protecția mediului. și nu ar trebui să facem uh, pași înapoi pentru că într-un loc sau altul se dorește o ambiție mai mare. Suntem pe cale de a pregăti cea de-a treia etapă, după cum s-a spus deja. Asta este 1. 2. Studiile de impact trebuie să fie foarte precise. Atunci când vrem să introducem noi modificări legislative, se știe. E vorba despre valori tehnice, limite de expunere și aceste mai, așa mai departe. Ei bine, eu cred că aceste studii de impact riscă să creeze distorsiuni importante în viața societăților. Sigur, trebuie să vorbim despre asta, sănătatea este prioritară, însă să nu mergem prea departe. Și ajung la cea de, cel de-al treilea argument. Atunci când se fixează aceste limite, nu trebuie să pierdem din vedere nici întreprinderile mici și mijlocii, pentru că ele creează țesutul nostru mm, economic și lor le va fi mai greu să se adapteze. Să fim așadar rezonabili. Știm că altfel s-ar putea pierde locuri de muncă, ajungându-se la cazuri de șomaj. Așadar, trebuie să ținem seama de aceste elemente pe care le-am amintit. Și mai e ceva. Trebuie să avem date științifice foarte clare, foarte solide, care să reunească o părere unanimă în sector. Nu e nevoie de polemici aici. Uh, fiindcă nu am vrea să rămână întrebări vis-a-vis -vis de caracterul științific al datelor. De altfel, aici mă raliez la ceea ce spunea doamna președinte. Cred că este important să avem o bază științifică riguroasă și de aceea trebuie să solicităm Comisiei să continue lucrările în acest sens. Știm că există cercetări care se desfășoară deja de ceva ani și apoi mai este și problema uh, majoră a combustibilului diesel. Nu știu dacă acesta este obstacolul care ne împiedică să ajungem la o soluție, dar să nu uităm că până și în rândul actorilor sociali de toate categoriile se vorbește despre toate tipurile de motoare, fie diesel, fie motoare mai moderne, uh, și acestea sunt întrebări de fond. Vrem să menținem o anumită linie de producție, de exemplu, Însă, atunci când vorbim despre diesel, despre modorină, trebuie să ne asigurăm că uh, părerile științifice sunt unanime și să evităm controversele. Ne putem așadar uh, apropia de un acord, însă Comisia trebuie mai întâi să-și finalizeze studiul de impact, toate cercetările în curs de desfășurare și ideal ar fi să acționeze cât mai repede în direcția aceasta. Trebuie să avem o viziune științifică clară în acest moment pentru acest uh, lot 2, între ghilimele, pentru a vedea ce avem de face mai departe. Nu trebuie uh, um, să primeze politicul asupra științificului. Este o primă dezbatere. Grupul meu nu o să pună bețe în roate. Vrem elemente științifice, nu trebuie să ne lăsăm uh, mânați de pasiune, dar să nu uităm faptul că sănătatea lucrătorilor este pe primul loc. Și, după cum mai spuneam, să nu cădem nici uh, în capcana fricii Există elemente tangibile și mulțumesc domnului raportor, dar nu vrem ca acest lucru să devină unul, să creeze o polemică. Mulțumesc, domnule Calveșambon. Urmează Patrick Iaric de la GUE, dar văd că nu este în sală. Înlocuiește cineva? Nimeni de la GUE. Trecem atunci la următorul raportor. Karima Deli din partea verzilor, dar înțeleg că va vorbi Jean Lambert în locul ei. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Karima Deli vă transmite scuze, este, uh, prezidează uh, Comisia pentru Transport la momentul de față și m-a rugat uh, să exprim câteva observații de natură generică mai degrabă decât legate specific de amendamente. Ideea principală pentru noi este că această expunere profesională a lucrătorilor și evident a, uh, în ca, a fetușilor în cazul femeilor însărcinate se adaugă și se combină cu expunerea lor ca populație generală. Și asta face legătura cu unele din aspecte deja aduse în discuție de colegii mei. Uh, noi considerăm că limitele europene de expunere trebuie să fie obligatorii, după cum au spus și alții, și um, aliniate celor mai recente informații. Este necesară așadar o revizuire regulată a uh, limitelor și nici uh, un stat membru nu trebuie să depășească pentru că nu trebuie făcută discriminare pe baza unui dumping uh, în materie de sănătate. Uh, Ne-am bucurat foarte mult să vedem că uh, toată lumea este de acord cu includerea combustibilului diesel, dar suntem gata să discutăm uh, cele mai bune um, limite de valoare ținând seama de faptul că obiectivul uh, suprem este eliminarea dieselului cât mai repede cu putință, dat fiind faptul că Agenția Internațională pentru Cercetări în uh, domeniul cancerului a, l-a catalogat drept un agent cartinogen pentru uh, pentru oameni, uh, la fel la fel și cu glifosatul. Mă bucur să văd faptul că există grupuri care vor să includă și alte substanțe în cadrul acestei directive și aștept cu nerăbdare discuțiile și propunerile de valori limită. Uh, în ceea ce privește substanțele toxice pentru reproducere, noi considerăm că aici există o întârziere din partea Comisiei vis-a-vis -vis de uh, aceste substanțe. Uh, Există deja femei care lucrează cu substanțe cum ar fi cele folosite de Dupont în uh, țările de jos, și acolo au apărut ceva probleme uh, în acest sens, însă substanța rămâne neacoperită de directivă. Am vrea așadar ceva informații din partea Comisiei care să ne spună dacă este mulțumită de viteza cu care acționează. Prin urmare, mesajul general al grupului nostru este că așteptăm și noi, la fel ca toată lumea, o, ca aceste negocieri să fie constructive și oportune pentru că vrem să construim o Uniune Europeană care își protejează lucrătorii. Mulțumesc! Mulțumesc frumos. Nu văd reprezentata FDD, doamna Laura Gheia, înlocuiește altcineva. Nu, atunci trecem la Joel Melang din partea ENF. Nici dumneavoastră nu este prezentă. Reprezintă altcineva poziția ENF-ului? Nu. Atunci pentru că au existat câteva întrebări adresate direct Comisiei. Poate o să-l rugăm pe Stefan Olsen din partea uh, Direcției Generale pentru Ocupare să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc frumos, doamnă președintă, uh, da, stimați, stimate raportori, stimați raportori din umbră, stimați uh, eurodeputați. Pot să fiu foarte succint. Cred că s-a spus deja cam tot ce era de spus și s-a înțeles foarte bine procesul. Uh, prin urmare, nu e nevoie să repet mai nimic. M-am bucurat să văd, văd uh, proiectul de raport, care este foarte bine elaborat și se bazează, evident, pe munca excelentă uh, făcută și vis-a-vis -vis de lotul 1. Dați-mi voie să oferă asigurări cu privire la câteva puncte. V-ați referit mulți dintre voi la procesul recurent. Domnul Roland a explicat acest lucru foarte bine. Vă asigur că este un proces în curs de desfășurare. Propunerile pentru următoarea serie de substanțe um, trec prin evaluarea de impact Asta se va întâmpla la sfârșitul lui februarie și speria, sperăm ca înainte de Paști să apară și propunerea. Deci lucrurile se desfășoară conform graficului. După cum știți, am avut consultări cu partenerii sociali, conform articolelor 154 și 155 din tratat, vis-a-vis -vis de viitoarele loturi. Ă, am primit răspunsurile lor și astfel progresăm pentru a pregăti modificările ulterioare. Nu e niciun motiv uh, pentru care acest proces să fie oprit în viitor. El va continua. Însă, după cum a spus domnul Roland, este muncă foarte împovărătoare, trebuie să trecem prin procesul cercetărilor științifice, apoi uh, comitetul uh, um, de consiliere și, evident, acesta se ocupă și de alte probleme de sănătate. Trebuie așadar să găsim un echilibru și trebuie, vreau doar să subliniez faptul că nu putem să ne ocupăm de toate substanțele deodată. Însă, uh, forma de aldehid menționată într-unul din amendamente va apărea într-o nouă propunere la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, ca să vă liniștesc. Apoi, după cum ați explicat, uh, doamnă președintă, Uh, procesul este următorul. Uh, după uh, consultanța științifică, venim cu o propunere pe baza consultărilor cu partenerii sociali. Deocamdată nu au apărut abateri, însă, evident, aici discuția este una politică Procesul rămâne același, însă noi suntem deschiși să vă oferim uh, consultanță în viitor și în discuțiile cu Consiliul vis-a-vis de uh, gestionarea acestui proces politic care s-a realizat destul de reușit în cazul uh, primului lot. Vis-a-vis de, toxinele, de produsele toxice pentru reproducere, studiul progresează conform planului și vom răspunde conform, după cum s-a stabilit anterior, în amendamentele uh, la lotul 1, urmând să venim cu o listă nouă la începutul lui 2019 și acolo lucrurile sunt în grafic, așadar. Uh, vis-a-vis -vis de NEPSI, deși apreciem multe dintre amendamentele doamnei McIntyre, uh, este acolo unul care se referă la acea parte din acordul nepții care este scutită de anumite secțiuni ale directivei. Juridic vorbind, nu văd cum asta ar putea să funcționeze în practică. E nevoie de mult mai mult decât un simplu amendament. Trebuie așadar să ținem seama de acest lucru, însă um, listele cu acordurile cu partenerii sociali și uh, analiza acestora este o propunere foarte interesantă, fiindcă le susținem deoarece știm că punerea în aplicare acestei directive e cea mai importantă și, prin urmare, avem nevoie de lucrători și de societăți să colaboreze foarte bine și de aici importanța uh, acordurilor. Deci, recunoașterea acordului este una, dar uh, eficiența juridică e altceva și mă întreb dacă va funcționa în practică. Apoi, trebuie să fim foarte atenți la definiții. Dacă vorbim uh, despre un uh, produs, trebuie să știm exact ce înseamnă acesta, fiindcă orice substanță sau definiție din directivă presupune o cerință clară de înlocuire a produsului respectiv din partea companiei și atunci trebuie să știm exact despre ce vorbim, să avem argumentele științifice și să fim cât se poate de clari. Uh, să fim așadar atenți dacă introducem noi termeni în directivă, să fim siguri că știm ce înseamnă fiindcă nu e uh, evaluare, este o înlocuire automată, dacă e posibil tehnic, ceea ce evident uh, ar putea să aibă în, uh, efecte în îngrijirea medicală, de exemplu, dacă inclus pur și simplu un nume de medicament în uh, directivă. Vis-a-vis de diesel, uh, de combustibilul diesel, discuția a fost foarte clară, cred. Comisia nu a hotărât că ar exista o certitudine juridică suficientă pentru a-l include și nu s-a ajuns la un acord cu partenerii sociali. Uh, prin urmare, am urmat uh, procesul prin care nu s-a uh, concretizat această propunere, însă discuțiile de aici, discuțiile cu Consiliul continuă și suntem foarte dornici să fim de ajutor. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ulterioare. Mulțumesc! Thank you for that. Eh, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Holland, doriți să adăugați ceva? Da, foarte pe scurt. Cred că momentan nu e vorba de puncte forte, pentru că cel mai important este că suntem cu toții conștienți de importanța acestui subiect și că vorbim aici despre ceva care e esențial pentru sănătatea lucrătorilor, dar și pentru supraviețuirea întreprinderilor. Al doilea element este că Într-adevăr, ne dorim această armonizare, această legislație, pentru ca să evităm, într-adevăr, ca să se întâmple distorsiuni economice pe baza sănătății, ceea ce nu poate fi mai rău. Integrăm, după cum s-a spus și după cum am văzut la prima etapă, ajutorarea întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul în care salariații de la întreprinderile mici și mijlocii erau considerați ca ne având aceleași drepturi ca ceilalți și acum acest lucru se schimbă, se ține cont de capacitatea de adaptare pe care o au IMM-urile și uh, acesta este transformat într-un potențial. În ceea ce privește dieselul, nu se va încheia dezbaterea pe diesel aici, e o dezbatere însă pe care o vom purta. Ceea ce e clar e că nu plecăm de la zero, unele lucruri uh, au avansat, au avansat din punct de vedere legislativ, mă gândesc la Germania, la Austria și la țările de jos, în ceea ce privește progresele și toată lumea recunoaște că avem o problemă cu sănătatea um, în general atunci când e vorba de emisiile de evacuare a motoarelor diesel. Altă chestiune pe care vroiam să o evoc, acordul NEPSI, a vorbit și colega noastră de el, dar și importanța pe care oare inițiativa pe care o pot lua întreprinderile pe acest domeniu. Eu zic că NEPSI e un exemplu foarte bun în domeniu pe care trebuie să-l trecem în categoria responsabilității corporatiste a întreprinderilor, care să poată să se bazeze pe acorduri între partenerii sociali care vor să avanseze, care vor să meargă mai repede chiar decât, decât legislația. Însă sunt de acord cu părerea Comisiei elementul de responsabilitate al acestor acorduri, a responsabilității sociale a întreprinderilor, nu va pierde în momentul în care se va aplica legislația. Sunt elemente care vor permite, de exemplu, o evaluare mai bună a legislației și care pot merge în paralel cu legislația și să permită unor sectoare să se dezvolte mai bine, dar nu vor putea fi niciodată un element care să permită automat aplicarea unor legislații care trebuie și ele să vină să fie puse în aplicare. Eu sunt uh, dornic să continuăm activitatea pe care am început-o în prima etapă, de aceea nu zic să începem să lucrăm la dosar. Am avut uh, deja o primă rundă de antrenamente care ne dă destul de multă experiență și care ne va permite cu siguranță să uh, devenim mai eficienți și să găsim compromisurile cele mai bune care după aceea să ne permită și să evaluăm uh, situația la trilog și să facem pași înainte. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Rola, mulțumesc tuturor celorlalți care ați participat la această dezbatere. A fost destul de clar, aș spune eu, și calendarul pentru că vorbim aici de salvarea de vieți. Dar e vorba și de a aduce rezultate concrete la nivel european. Avem posibilitatea să luăm decizii despre aceste propuneri și, așa cum a spus-o și uh, colegul nostru înainte și responsabilul comisiei, în 2019, dacă putem veni cu un rezultat concret atunci vom demonstra și votanților și europenilor în general că noi suntem o forță politică care reușește să aducă decizii care sunt pozitive pentru toată lumea. Eu zic că putem încheia pe această notă pozitivă dezbaterea noastră. Votul de la EMPL va avea loc pe 21-22 februarie. Acum trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de propunerea de recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru programe de ucenicie și de calitate și eficiență. Și vreau să dau cuvântul, vreau să-mi dau cuvântul mie, spune doamna președinte, dar trebuie să verific mai întâi să văd cu cine trebuie să încep. După cum știți, pe 5 octombrie Comisia a publicat o propunere de recomandare a Consiliului pentru un cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficiente, care continua agenda pentru noi uh, competențe 2016. Obiectivul este să avem un cadru coerent pentru ucenicii care să se bazeze pe o definiție comună a ceea ce este calitatea și eficacitatea într-o ucenicie. În acest sens, recomandarea include criteriile de învățare, condițiile de lucru, contracte scrise, rezultate în urma învățăturii, susținere pedagogică, componenta locului de muncă, componenta plății sau a compensării, protecția socială și condițiile de sănătate și de siguranță la locul de muncă. Acestea sunt uh, axele pe care trebuie să le acopere o astfel de ucenicie care face parte deci din condițiile cadru pe care le-am propus și e nevoie și de un cadru de reglementare pentru partenerii sociali, companii, mai multe căi de flexibilitate, o um, consiliere de carieră și asigurări. Avem măcar câțiva din uh, co-sponsorii pentru propunerea de recomandare a cons Consiliului. Și vreau să văd dacă dorește în primul rând să ia cineva cuvântul domnul Ceaba Sogor dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Sistemele de ucenicie au beneficii pentru uh, toți actorii, pentru că facilitează tranziția de la educație la locul de muncă. În al doilea rând, creează valoare pentru ocupare. Companiile care aduc lucrători uh, competenți vor, își vor asigura nevoile uh, din perspectiva uh, celui care este angajat și din perspectiva lor. Un ucenic bine format înseamnă rate mai mici de șomaj, creștere economică. Țările cu tradiții mai lungi de ucenicie sunt cele care s-au demonstrat a fi cele mai rezistente la criza economică. Toate acestea sunt eforturi de a îmbunătăți schemele de ucenicie în Europa și sunt binevenite, pentru că eu cred că această recomandare a Consiliului poate fi foarte utilă. Cred că aici în Parlament am uh, lansat lucrurile pozitiv, secretariatul a creat un studiu foarte amplu pentru a ști care sunt punctele pe care trebuie să le considerăm pentru a crea o definiție foarte clară a uceniciei în UE. Din, rezoluția, din proiectul de rezoluție aș dori să subliniez facilitarea cooperării între autoritățile statelor membre, partenerii sociali și ofertanții de formare, un sistem formal de monitorizare pentru a asigura prevederile de calitate și a preveni abuzurile care ar putea să aibă consecințe negative asupra felului în care ucenicii sunt judecați. Restricțiile nenecesare trebuie să fie eliminate și, de asemenea, trebuie să fie definită foarte clar uh, apartenența la această categorie de ucenic și trebuie implicați mai bine angajatorii în schemele de ucenicie. Mai sunt anumite puncte care ar trebui subliniate în mod uh, deosebit și care ar fi binevenite ca adăugare la proiectul de text. În ciuda existenței unor sisteme uh, în statele membre de ucenicie care sunt de succes, Cifrele agregate arată diferențe majore între statele membre. Conformitatea cu ultimul eurobarometru pe subiectul acesta, rata de participare la ucenicie trece de la 5% în Bulgaria la 53% în Austria. Este 13% în țara mea, care se află de asemenea la capul listei. Această aceste cifre arată că unele state membre sunt în urmă și ar trebui să aibă susținere pentru a-și rezolva problemele structurale. În al doilea rând, angajatorii au și un rol foarte important în asigurarea schemelor de ucenicie de succes, pentru că ei trebuie să fie implicați, mai ales din partea IMM-urilor, ceea ce nu e foarte ușor. CDFOP-ul a făcut un studiu care a arătat că de obicei IMM-urile sunt cele care acceptă mai greu ucenici Iată de ce măsurile speciale de susținere trebuie să fie puse în aplicare pentru a crește conștientizarea despre importanța acestor scheme pentru a oferi susținere financiară și nefinanciară pentru IMM-uri și pentru a elimina birocrația nenecesară. În al treilea rând, nu s-au prea comparat datele despre ucenicie în statele membre care ar fi putut să ofere o monitorizare mai bună a eficienței măsurilor implementate. Iată de ce este foarte bine să existe o trasabilitate a beneficiarilor de ucenicii ulterior și un alt punct important ar fi încurajarea unor programe de ucenicie care sunt țintite către persoane cu dificultăți de învățare sau dezavantajați din punct de vedere al unor disabilități sau făcând parte din grupuri defavorizate. Germania este un exemplu foarte bun în acest caz, în ultimul caz, și trebuie să fie urmate exemplele pozitive. După ce am spus toate acestea, mă bucur foarte mult să vă transmit și că mă bucur foarte mult să colaborăm pe acest dosar. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Sogor. Mulțumesc, domnule Sogor. Iar acum dau cuvântul reprezentantului S și D, care e domnul Lopez. În eh, primul Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să îmi cer scuze în numele raportorului din umbră care nu a putut fi prezent aici. Dar dumnealui mi-a transmis câteva elemente care fac parte din recomandările grupului nostru și uh, pentru uh, întrebarea orală pe care noi o pregătim din partea Comisiei Amplu. În primul rând, trebuie să recunoaștem că este un lucru bun uh, faptul că Comisia are intenția, prin recomandarea de rigoare, să facă ordine și să completeze anumite sectoare ale pieții muncii care se găsesc între formare și ocupare. Vorbesc aici de formarea de ucenicie de calitate și eficientă. Ceea ce dorim mai ales este ca aceste practici să permită să avem o ucenicie de calitate, de bază, care, pentru persoana care se află în formare, să fie benefică, să, să fie un atu pentru întreprinderea care primește acest ucenic, dar în același timp trebuie să fie eficientă pentru ca să se permită o intrare pe piața muncii. Grupul nostru nu vede nimic negativ în această recomandare și nu are obiecții față de conținutul său. Însă, Există o lacună, ar trebui să fim mai preciși pentru ca să știm cum putem duce la bun sfârșit obiectivele care fac parte din această recomandare și, de ce nu, să purtăm și o dezbatere despre ustensilele pe care le poate folosi Comisia pentru ca să permită o participare sporită în sector. Trebuie să amintim că recomandarea Consiliului se bazează pe articolele 153 și 166 și că 566 și uh, Comisia a propus să facă o recomandare către statele membre pentru că are bază juridică pentru a um, extinde această propunere după aceea și cu instrumente suplimentare. În um, ultimii trei ani am văzut în comisia noastră că au existat recomandări foarte multe pe subiectul acesta, dar nu numai. Am văzut că am primit recomandări și pe alte subiecte, mai ales când e vorba de persoanele cu vulnerabilități Știm uh, ce a făcut această comisie, de exemplu, pentru șomerii de lungă durată. Aș mai dori și să amintesc că prin hotărârile Curții de Justiție al Uniunii Europene s-a recunoscut că ucenicia este legată de întreprinderi, dar aici e vorba doar de ucenici, nu este vorba de lucrători. Trebuie să ținem cont de aceste reguli pentru că trebuie să se permită un statut dublu de angajat și student, pentru că acesta aduce mai multe, mai multe securitate și o protecție mai bună. Dar principiul de subsidiaritate, care este întotdeauna la baza tuturor textelor și face parte din principiile de bază ale Uniunii, nu poate să fie un pretext uh, pentru ca să nu legiferăm pe anumite subiecte în timp ce tratatele permit așa ceva. Pentru că legea poate interveni și putem folosi și calea legislativă în același timp, deci avem o acțiune paralelă posibilă. Am vrea să mai revenim și asupra unui alt punct, uh, și anume efectele pe care le-au produs recomandările Consiliului din 2014 pentru un cadru juridic pentru uh, perioadele de ucenicie și de formare. Vedem că există o legătură între punctul acesta și cel dinainte, vedem și că unele lucruri nu au funcționat și că dacă după mai mulți ani uh, nu folosim instrumentele noi pe care le avem la dispoziție și lăsăm la o parte un sector care poate fi vulnerabil, nu vom putea ști ce funcționează și ce nu funcționează cu adevărat. Recomandarea legată de pilonul social, după cum știți, grupul nostru este foarte angajat față de pilonul social, dar suntem confruntați din nou cu aceeași întrebare despre instrumentele financiare și legislative care acompaniază acest pilon social. Noi uh, riscăm să ne regăsim doar cu o listă de recomandări în mai multe domenii, așa cum uh, poate fi cazul pentru serviciile publice sau pentru informare, așa cum este cazul aici, și pentru formare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Ulrike Trebezius, care reprezintă ECR-ul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului față de care doresc uh, să fac o precizare, pentru că sunt de acord cu dânsul. În Uniunea Europeană șomajul este mai scăzut acolo unde există un sistem dual de formare, așa cum e cazul în Germania, după cum a zis dumneavoastră și înainte, dar și Austria, Danemarca, sunt uh, modele de succes. Nu știu în ce măsură putem exporta astfel de modele, însă pentru a avea răspunsuri mai bune în țările care se află în criză, deși mi se pare că în sine e o abordare pozitivă și merită să fie susținută. Dar, așa cum a zis și antevorbitorul meu, nu este foarte clar pentru mine cum dorește Uniunea Europeană să atingă obiectivul pe care și l-a stabilit, pentru că nu înțeleg foarte bine proiectul Consiliului, nu-l înțeleg perfect din perspectiva mea, nu este o problemă economică, dar, de exemplu, la aliniatul 2, unde se vorbește de modele dezvoltate, de formare care folosesc atât angajatorilor cât și angajaților, în același timp, uh, propunerea cere și o anumită calitate a formării care să fie obligatorie, ceea ce în sine e o idee foarte corectă, foarte bună, dar este într-un fel și o iluzie cu siguranță, în unele domenii poate se poate să se ajungă la așa ceva, în comerțul exterior, în servicii, sectorul terțiar, dar există și meserii mai dificile, cum ar fi producția de, uh, producția de mărfuri, de exemplu. Vreau, de exemplu, să vă dau uh, un caz din Germania în care în domeniul meșteșugăresc, avem, uh, pe de-o parte, o întreprindere care formează pe cineva, îi se dă o diplomă și, desigur, nu merită la început pentru întreprindere să se investească în acest tânăr, dar după aceea vine etapa 2, în care el reprezintă, um, el devine ucenic, nu poate însă să formeze, o, să creeze o întreprindere, el lucrează în întreprindere, deși nu este nici angajat, nu este nici în formare și după aceea se pot uh, amortiza costurile pentru um, formarea sa. Și după aceea, acest lucrător, care e de tip calfă, am putea spune, ajunge să dea și probele care uh, apoi îi permit să devină și uh, proprietar, de exemplu. Iar aici, de fapt, întreprinderile își recapătă banii investiți atât prin legislația europeană cât și prin legislația națională, dar din cauza intervenției Uniunii Europene, acest statut de, de calfă, dacă îi putem spune așa, nu mai rentează pentru întreprinderi, nu mai merită să formeze persoanele pentru acest statut intermediar și își creează chiar și concurență la fața locului datorită legislației existente. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestui risc, pentru că câteodată lucrurile sunt făcute cu bune intenții, dar totuși trebuie găsite soluții în care întreprinderile să poată, de exemplu, participa pe bază voluntară, iar directiva să le dea destulă marjă de manevră acestor țări pentru ca să probeze anumite măsuri care și modele care au fost uh, verificate în alte țări, dar pentru ca să nu se creeze o neloialitate pe piață. Și de, la fel cum a zis și domnul Lopez, politica pieței muncii este o competență națională și trebuie să rămână ca atare, iar o deviere de la principiu nu este acceptată de către grupul meu politic. De aceea noi susținem toate uh, măsurile neobligatorii din, uh, din această directivă. Pe total însă noi susținem acest raport. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Aș dori să-i dau cuvântul acum reprezentantului ALDE, însă nu îl văd în sală. Marian Harking nu e aici. Nu o înlocuiește nimeni. Ajungem la Tania González Peña din partea Guendel. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru munca sa în legătură cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral și în legătură cu propunerea. Împărtășim poziția raportorului în legătură cu multe dintre aceste uh, aspecte și e clar că vrem să continuăm să lucrăm la acest cadru european pentru calitate și pentru uh, stagii eficiente. Propunerea este foarte interesantă. Am uh, sugerat uh, și altă dată faptul că cei care suferă pe urma unor condiții de muncă proastre deja de 10 ani trebuie să beneficieze de un cadru de protecție pentru uh, uh, ucenicii, stagii și pe, de contracte de uh, plasare în locuri de muncă. Avem aici patru uh, idei. Mai întâi, transformarea sistemului educațional uh, și a pieței muncii. Înțelegem că sistemele de ucenicie trebuie să aibă ca obiectiv uh, final ocuparea. Practic, acești tineri trebuie să ajungă în poziții stabile pe piața muncii. În anumite state a existat la un moment dat un tip de contract pentru o perioadă de 2 ani, contracte pentru asistenți, Uh, însă, având în vedere reforme structurale care au uh, lovit piața muncii în diverse state europene, e clar că s-a pus capăt acestor uh, programe de ucenicie. Iar acum vedem că tinerii sunt foarte prost plătiți pe aceste tipuri de poziții. Un raport al OCDE de anul trecut susținea uh, stabilirea unor standarde de înaltă calitate pentru uh, ucenicie, astfel încât cei care dețin aceste poziții până la urmă să obțină uh, un loc de muncă calificat. Toate acestea sunt uh, percepute ca și uh, posibilitate pentru tineri de a ocupa până la urmă un loc de muncă. În Germania, în, legat, în regatul țărilor de jos, au existat uh, succese, însă în Spania sau Italia adesea vedem că aceste măsuri nu duc la slujbe pentru tineri, ci, din contră, acești tineri sunt blocați în aceste poziții precare și nu ajung să obțină un loc de muncă stabil. Ne temem așadar că această propunere din partea Parlamentului ar trebui să țină cont de toate aceste aspecte. Trebuie să obținem un cadru de calitate pentru uh, ucenicia uh, europeană. Firește că aici însă trebuie să existe o acțiune comună cu uh, organizațiile de învățământ, instituțiile de învățământ, pentru a uh, da rezultate. Acest cadru ar putea să aibă succes pe viitor, însă pentru asta uh, trebuie să facă față condițiilor de pe piața muncii. Trebuie să existe și finanțarea adecvată pentru ca aceste proiecte să funcționeze. Și asta pentru a nu ne găsi în situația în care tinerii sunt exploatați. În ceea ce privește valoarea și obiectivele acestor politici, bine, eu cred că trebuie să se facă trimiterea explicită aici la zonele rurale și astfel să ne asigurăm că și cei din zonele rurale ajung să aibă acces la piața muncii, la fel și cei cu un handicap, o dizabilitate. Firește că trebuie să existe programe de evaluare care să stabilească și eficiența acestor posturi de ucenici. Și asta pentru a ne putea asigura că piața muncii chiar poate absorbi toți acești uh, tineri. Deci uh, trebuie să scriem o rezoluție că sistemul trebuie să aibă un rezultat pozitiv uh, și să împiedice păstrarea tinerilor în niște posturi precare. Mulțumesc. Mulțumim. Trebuie de anche din partea vezilor are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate n-am putut urmări începutul acestei dezbateri, însă voi încerca să îmi expun comentariile cu privire la acest cadru. Cred că dacă e să introducem ceva care ar putea fi considerat punct de referință pentru statele membre atunci când e vorba despre ucenicie, dacă e să vorbim despre standarde în ucenicie, e clar, am face un pas important. Pentru că în ultimii ani am văzut că există o mare varietate uh, de situații uh, între statele membre și nu e uh, dificil doar pentru ucenici să treacă dintr-un stat în altul dacă doresc să obțină experiență, ci că a devenit adesea foarte dificil dificil chiar și să uh, facem o comparație între diversele uh, stagii. În anumite state membre, într-adevăr, există exploatarea uh, tinerilor, iar anumite posturi sunt încadrate la capitolul ucenicie, deși n-au nici de cum un loc acolo. E clar că trebuie să existe niște standarde care să fie atinse în toate statele membre când vine vorba de stagii. Dacă ne gândim puțin aici, și la remunerație, ea trebuie și să joace un rol aici, ea trebuie să existe un contract obligatoriu pentru a înțelege că ucenicia nu se iese folosită doar pentru a recruta forță de muncă ieftină, ci că oferă o oportunitate de învățare pentru ucenic. Cred că aceasta este o mare provocare cu care ne confruntăm peste tot în Europa în acest moment, adică să ne asigurăm că educația academică și ucenicia sunt uh, puse pe picior de egalitate, pentru că adesea vedem că educația academică din start este mai prețioasă pentru societate și cred că ucenicii ar trebui prețuită mai uh, mult. Și apoi, un ultim aspect uh, pe care l-au mai menționat și alți colegi, e bine, eu cred că sectorul de afaceri trebuie să joace un rol important aici, pentru că um, Trebuie să ne gândim dacă Uniunea Europeană poate să aibă succes pe viitor, dar asta depinde însă de uh, cât de calificată și orientată spre viitor este forța noastră de uh, muncă. Prea des însă mediul de afaceri nu își asumă responsabilitatea, nu investește pentru a se asigura că există forță de muncă calificată pentru viitor. Iar investiția în calitate și în uh, ucenicia eficientă ar putea reprezenta un punct uh, important. Aici mediul de afaceri ar trebui să-și asume mai multă răspundere. Eu cred că acest lucru ar fi important. Uh, e de spus că mediul de afaceri are un rol de jucat aici. E adevărat că totul costă bani, însă banii sunt bine investiți pentru că vor da randament pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea FDD acum nu este nimeni pe lista mea, nu reprezintă nimeni nici ENF. Eventual cineva din partea Digi Employment, dacă e în sală, vă rog, puteți lua cuvântul doamna, doamna Bachmann. Mulțumesc. Salutăm uh, inițiativa Parlamentului European. Este vorba despre o inițiativă pozitivă din perspectiva feedback-ului pe care l-am primit uh, până acum din partea partenerilor uh, sociali Știm că atât uh, sindicatele cât și patronatele, prin declarațiile lor de presă, au salutat această inițiativă în ziua lansării sale. Firește ne-au făcut și anumite sugestii în ceea ce privește conținutul propunerii, însă mm, e ceva ce uh, așteptau din partea Comisiei uh, Europene. Firește, acum trebuie să aibă loc niște negocieri în cadrul Consiliului. Vreau să subliniez că este vorba despre o inițiativă care se bazează pe munca depusă în cadrul Alianței Europene pentru Ucenicie. Este vorba despre o inițiativă lansată de actori interesați care aduce la un loc state membre, parteneri sociali, uh, camere, asociații și mai recent uh, și uh, ucenicii pentru că anul trecut uh, am stabilit o rețea a ucenicilor europeni pentru ca ei să-și poată face vocea auzită în ceea ce privește um, gândirea de politici, uh, orientări generale și sprijin pentru promovarea drepturilor ucenicilor. În ceea ce privește conținutul propunerii, câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Am încercat să luăm în calcul două niveluri diferite de intervenție. Uh, Uh, am stabilit un prim set de criterii care se bazează pe schema de ucenicie ca atare, deci uh, ne gândim mai degrabă din punct de vedere al ucenicului, ce are de învățat, care ar trebui să fie condițiile, uh, pentru că această experiență de învățare să fie una reușită. Ne interesează foarte mult componenta de învățare, dar de asemenea și interacțiunea care trebuie să aibă loc, cooperarea strânsă între uh, companie și ucenic. Este vorba și de cooperarea între mediul de afaceri și uh, școlile profesionale. Trebuie să existe o monitorizare reciprocă uh, pentru ambele părți, pentru a ne asigura că ucenicul la sfârșit uh, primește un set echilibrat de rezultate de pe urma învățării. Ne interesează și protecția socială generală, plata, compensațiile, precum uh, și sănătatea și siguranța la locul de muncă. Firește, toate acestea ar trebui să uh, funcționeze în conformitate cu standardele și legislația națională. Apoi, un al doilea set de criterii se leagă de condițiile cadru, pentru că uh, ucenicia nu există într-un vid, ci face parte dintr-un sistem mai vast de educație profesională. Credem că pentru ca ucenicia să fie de succes și de înaltă calitate, trebuie să existe uh, un sistem în jurul uceniciei care să ia în calcul diverse cadre de reglementare care definez de la bun început drepturile și responsabilitățile tuturor partenerilor implicați. De asemenea, prevedem și o implicare masivă a partenerilor sociali uh, în Uh, ceea ce privește organizarea uh, stagiilor. Mai e ceva ce a fost menționat și în intervențiile anterioare. E important uh, recunoașterea uceniciei ca o cale de învățare prin excelență. Trebuie să se recunoască și calificările și să se ofere apoi acces la uh, alte oportunități de uh, învățare sau la oportunități de carieră. Și, nu în cele din urmă, mă voi axa și pe un aspect uh, foarte important al acestei propuneri, și anume condițiile sistemice de sprijin care trebuie să existe, mai ales pentru IMM-uri, condiții financiare sau de altă natură, pentru ca acestea să poată oferi un mediu de învățare de bună calitate la locul de muncă. Ne gândim și la recomandări pentru statele membre, pentru uh, un follow-up uh, cu privire la uh, ce se întâmplă la nivel național. E ușor să obținem un acord în legătură cu uh, textul propus, însă mai important este să ne asigurăm că textul va fi aplicat la nivel național. De asemenea, în ceea ce privește angajamentele asumate de comisie pentru susținerea implementării, e bine, trebuie să ne gândim aici și la uh, susținerea unor servicii care să uh, sprijine ucenicia. Vom face asta și în noiembrie la Viena, în cadrul săptămânii uh, pentru abilități uh, și competențe din acest uh, an. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumim că ați fost aici și că ne-ați oferit această reacție. Uh, joi, în această săptămână, este termenul de înaintare a amendamentelor, 25 uh, ianuarie la prânz. Acestea fiind spuse, da, adoptarea în cadrul Comisiei Empul 27 februarie și adopta, adoptarea în plenară la sesiunea din martie. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Avem o problemă ce anume doamna McIntyre, care este uh, raportoare, este acum uh, prezentă la o altă comisie. I think it's difficult to just jump to the next... Cred că ar fi destul de dificil să trecem direct la punctul următor, pentru că este vorba despre audiere a unor candidați și nu cred că sunt aici. Eventual putem da cuvântul raportorilor din umbră, după care poate sosește doamna McIntyre. E pe drum? În 10 minute sosește? Nu, dar nu putem lua o pauză de 10 minute, deși știu, uh, ne-am mișcat foarte repede până acum. Dar nu pot să o pauză în mijlocul ședinței. Atunci îi vom pierde pe alții. Prin urmare, o așteptăm pe doamna McIntyre, sperăm că va ajunge și câtă vreme o așteptăm, îi dăm cuvântul unea sau uh, mai multor raportori din uh, umbră. Primul la acest subiect, doamna Sander. Începem cu dânsa. Aveți cuvântul. Si, madame la présidente, alors j'espère que... Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că doamna raportor uh, să primească observațiile și informațiile pe care le vom exprima noi vis-a-vis -vis de proiectul de avis pe care îl vom discuta astăzi. Uh, mai întâi îi mulțumesc pentru proiectul său de aviz, care, din punctul meu de vedere, îi reprezintă o bază foarte bună de lucru pentru grupul nostru. Vom depune o serie de amendamente pentru a finisa textul pe o serie de puncte pe care le voi detalia acum și înțeleg că am mai mult timp dacă am, sunt atâția absenți și um, suntem înaintea programului. În ceea ce privește primul aliniat al avizului doamnei McIntyre, cred că ar fi important să extindem spectrul de elemente novatoare menționate acolo. Ea citează câteva. Proiectul de aviz se concentrează pe simplificarea reglementărilor și reducerea sarcinii administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce este evident un punct important și prioritar. Cu toate acestea, acțiunea de a legifera nu înseamnă doar asta. Cred că ar trebui să veghem la îmbunătățirea procedurilor legislative. Totodată, cred că e necesară o cooperare interinstituțională aprofundată și o consolidare a transparenței procesului legislativ. Toate acestea, evident, cu respectarea subsidiarității și a proporționalității. Acesta ar fi primul punct. Al doilea se referă la programarea lucrărilor și aici aș spune că acordul uh, interinstituțional propune uh, progrese importante în acest uh, sens care vor acorda Parlamentului și Consiliului un rol esențial în elaborarea programului de lucru al Comisiei Europene. Textul va introduce, va solicita o mai mare transparență și va instaura o datorie de cooperare uh, fidelă, ceea ce este important, după părerea mea. În cel de-al patrulea aliniat, raportorul se referă la principiul uh, reieșit din Small Business Act. Uh, să ne gândim întâi la cei mai mici. Cred că trebuie să fim mai uh, concreți aici, să invităm Comisia Parlamentul și Consiliul să realizeze în mod sistematic un test de tip IMM în toate analizele de impact și pe tot parcursul procesului legislativ. Mi se pare un lucru esențial pentru întreprinderile mici și mijlocii, care, vă reamintesc, reprezintă 99% din țesutul nostru antreprenorial. În ceea ce privește analizele de impact ca atare, nu cred că este important să stabilim într-un uh, regulament interior un procentaj specific necesar pentru realizarea unei analize, unui studiu de impact. Cred că aici ar trebui să lăsăm o mai mare flexibilitate. În ceea ce privește consultarea publicului și a părților interesate, Cred că aceasta este o parte ce trebuie detaliată, trebuie să-i subliniem importanța și totodată să spunem că actorii vizați trebuie consultați în toate limbile Uniunii Europene, un detaliu important. În ceea ce privește aliniatul 10, privind fixarea obiectivului de reducere a sarcinii uh, uh, de uh, reglementări, cred că aici se pot preciza mai clar ideile principale și modalitățile prin care se vor face aceste lucruri. În sfârșit, aș vrea să mai menționez un punct care nu figurează în proiectul de aviz și care se referă la actele delegate trebuie insistat, cred eu, pe nevoia implicării experților din Parlament și din Consiliu la elaborarea acestor acte delegate, astfel încât mesajul exprimat de colegiuitori într-un act legislativ de bază să fie mai clar și să nu poată fi deturnat. În sfârșit, pentru a elimina lipsa de transparență a acestor acte, trebuie să încurajăm crearea unui registru comun privind actele delegate. Cam asta este, doamnă președinte, ceea ce doresc să transmit ca mesaj către raportoarea noastră și, evident, aștept uh, cu plăcere schimburile pe care le vom avea pe acest text. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Sunt sigură că vă luați notițe ca să o puteți informa pe doamna McIntyre când se întoarce în comisia noastră. Iar acum îi dau cuvântul lui Anne Zangherios. Mulțumesc, doamnă președinte. Brando Benifai nu poate fi astăzi aici, raportorul nostru din umbră, și își transmite scuze rugându-mă să citesc acest scurt mesaj în numele său și să vă transmit, stimate doamnă președintă, dumneavoastră și raportoarei, cele mai bune, ă, toate salutările sale. Îi mulțumește raportoarei pentru proiectul de aviz. Fără îndoială, subiectul este extrem de relevant nu doar pentru buna funcționare a instituțiilor noastre și pentru metodele noastre de lucru, ci și pentru munca noastră de zi cu zi uh, a celor din Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Brando speră să se ajungă la un consens amplu pe acest dosar, fiindcă obiectivul pentru Uh, o uh, realizare de politici mai transparentă și mai eficientă ar trebui să fie esențială pentru cei care apără interesele europenilor. O legiferare mai bună nu poate fi uh, realizată prin dereglementare, ci mai degrabă ea trebuie să se bazeze pe înțelegerea faptului că o politică bine gândită și bine coordonată va duce cu siguranță la rezultate de o mai bună calitate. Și, în mod clar, protecția lucrătorilor nu trebuie să depindă de dimensiunea ă, companiei sau de numărul de angajați sau de alte elemente, pentru că toți lucrătorii trebuie protejați la fel. Prea adesea problema ține de interpretarea căilor legislative, care se face adesea unilateral și, ca exemplu, am putea da două dosare importante care sunt încă blocate la Consiliu. Primul se referă la directiva privind echilibrul de gen, care stabilește că 40% din membrii neexecutivi să fie uh, reprezentați uh, de uh, genul subreprezentat și, de asemenea, să se stabilească cote fără să țină seama de discriminare de ordine rasială sau de altă natură. Cred că este esențial ca aceste documente să iasă în sfârșit de pe coridoarele Consiliului și raportorul nostru consideră că acest aviz ar putea aborda și genul acesta de probleme, făcând un apel pro-european pentru o legislație europeană transparentă și eficientă în sectorul politicilor sociale și de ocupare. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai este uh, vreun reprezentant ALDE uh, interesat? Nu, atunci are do- cuvântul doamna Țimar din partea GUE. Ja, vielen. Mulțumesc foarte mult. S-a spus deja de mai de mult că o să discutăm despre interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Iar acum avem un proiect de aviz din partea comisiei noastre. Am fost destul de uimită să văd că nu există nicio cerință din partea comisiei EMPL despre ocuparea socială. Mi se pare că acest aviz ar fi putut să fie la bază deja construit cu această idee. Din partea noastră, sigur că au venit alte comisii și au cerut așa ceva, dar aici cred că din partea noastră ar fi fost foarte potrivit să vorbim despre standardele sociale și protecția socială. Aș vrea să încep de aceea cu punctul 10, pentru că raportor, raportoarea a stabilit să existe reguli care să protejeze anumite uh, persoane cu nevoi speciale sau se scrie să nu fie încărcate în plus. Aici eu nu sunt de acord. Eu cred că o bună reglementare înseamnă ca protecția socială să nu fie uh, eliminată pentru că este tocmai o sarcină suplimentară. Eu zic că trebuie să luăm o poziție față de această formulare și să spunem mai clar cum credem că trebuie să se ajungă la o mai bună reglementare. Să spunem, să vorbim despre protecția muncii, despre dreptul de, de informare și de consultare, mai bună legiferarea, nu trebuie să ducă la o legiferare mai proastă pentru persoanele de pe piața muncii pentru persoanele ocupate și de aceea eu aș vrea să fie clară această mențiune. Aș mai vrea să atrag atenția că în 2016 Comisia, numai la jumătatea din propunerile sale legislative, a făcut un studiu de impact. S-au numit probleme temporale, tot timpul de calendar. Eu zic că trebuie să ne uităm că nu au existat aceste studii de impact. Studiile de impact, mai ales în uh, domeniul social și de mediu, au fost cele care au lipsit. Ar trebui să cerem mai explicit introducerea lor, pentru că sunt un element central al Parlamentului European în negocierile pentru acorduri interinstituționale. Ultima remarcă din partea mea, audierile publice sunt importante, dar nu ar trebui să pericliteze dialogul social sau să pună pe planul 2 acest dialog. Cam atât din partea mea până aici. Cred că în următoarele zile o să putem ajunge la o discuție asupra amendamentelor și să ne punem de acord despre poziția Comisiei Emplu. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Acum uh, ne întoarcem la primele nume de pe listă. Doamna McIntyre, noastră ca raportor, nu ați fost aici când am început discuțiile. Cu siguranță cunoașteți argumentele. Prin urmare, vă dau cuvântul ca să ne puteți prezenta raportul, deși vorbitorii au comentat deja pe marginea lui. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Îmi pare rău că nu am fost aici la început. Am fost aici până uh, la și jumătate. Am fost aici la și jumătate, dar uh, înțeleg că ați terminat mai repede, în timp ce în comisia cealaltă s-au întârziat. Dar asta este. Mă bucur că avem ocazia să vorbim despre acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Uh, și, după cum știți prea bine, eu susțin foarte mult această idee a unei mai bune legiferări și de aceea uh, mă bucură faptul că noi în această comisie facem tot ce putem pentru a ne asigura că implementarea acestui acord nu este o ocazie ratată. Așadar, am elaborat o serie de recomandări cu privire la cum se poate implementa acest acord. Cred că este important să prezentăm legislație bună care să-și îndeplinească scopul, fie că vorbim despre protecția drepturilor lucrătorilor, despre sănătatea lor sau despre, lucruri, despre locuri de muncă mai bune și mai multe. Cred că este important ca legislația să fie cât se poate de simplă și de ușor de respectat. Nu în sensul că ar trebui să facem compromisuri cu privire la standarde sau la legile pe care trebuie să le elaborăm. Vreau doar să spun că trebuie să ușurăm înțelegerea și respectarea acestora de către oameni. Se întâmplă prea des să apară consecințe neintenționate. Uh, în sensul că uh, ceea ce ne așteptam noi să se întâmple, în practică, uh, se întâmplă exact opusul sau cauzează probleme. Și aș putea să vă dau o mulțime de exemple, dar nu o să pierd acum vremea cu ele. Prin urmare, cred că noul acord interinstituțional are câteva instrumente foarte interesante pe care le putem folosi și, în special, voiam să vorbesc despre analiza anuală uh, a sarcinii administrative. Cred așadar că trebuie să vedem cum vrem să evolueze și să fie implementat acest instrument. Eu mi-aș dori ca el să fie folosit la fel ca studiul anual privind creșterea, unde noi, ca și Comisie, răspundem anual într-un raport al Comisiei privind modul în care statele membre transpun, implementează și aplică legislația europeană. Evident, pentru această comisie ar fi vorba de legislația, legislația privind uh, ocuparea forței de muncă. Cred că un asemenea studiu anual ar fi o ocazie excelentă pentru noi și cetățenii noștri să vedem valoarea adăugată a legislației europene și să vedem uh, Uh, cazurile în care statele membre îngreunează această legislație. Uh, Prea deseori s-a întâmplat ca Europa să fie um, acuzată de legislație care nu era europeană, ci erau măsurile mai stricte puse în aplicare de statele membre. Eu, venind din Regatul Unit, sunt foarte Țin foarte mult la acest element, pentru că o parte din motivul pentru care cred eu că Regatul Unit a votat să plece din Uniunea Europeană este că ani de zile li s-a spus uh, oamenilor asta e o lege din Uniunea Europeană și vrem să scăpăm de ea când de fapt nu despre asta e vorba de cele mai multe ori, ci de doar o supralegiferare a statelor membre, în timp ce legea ce pleacă de aici este foarte diferită de cea care ajunge la ușa unei biete IMM-uri ce trebuie să o respecte. cred că studiile de impact uh, asupra propriilor noastre amendamente sunt prea puțin utilizate și ar trebui să fie mai accesibile. Poate că mulți sunteți sceptici la această idee, dar e un motiv cheie pentru care ele ar, acest instrument ar fi benefic și anume ne-ar ajuta să ne consolidăm poziția în uh, negocierile tripartite. Consiliul uh, are de făcut o, un studiu de impact, din câte știu eu. Ei au rămas în urmă cu uh, uh, acest dosar al mai bunei legiferări și atunci, dacă noi am progresa, am putea să folosim acest lucru în avantajul nostru în negocierile cu Consiliul. Nu trebuie să ne uh, temem de evaluarea studiului de, uh, de, de impact asupra propriilor uh, amendamente, pentru că astfel se pot identifica problemele. Un alt element de, la care m-am referit eu este cel al noilor uh, aranjamente de programare. Cred că este important să amintim Comisiei că are răspunderea de a uh, da un, un răspuns la rapoartele noastre din proprie inițiativă. Avem nevoie de un punct de vedere care să aibă sens din partea Comisiei. În sfârșit, salut faptul că noul acord interinstituțional recunoaște nevoia de sprijinirea IMM-urilor. Dat fiind faptul că ele sunt coloana vertebrară a uh, economiei noastre, creând peste 90% din locurile de muncă, mi se pare esențial să susținem acele elemente din acordul instituțional care să ajute IMM-urile să respecte legislația, reușind în același timp să își facă, um, să își realizeze obiectivul de bază. Uh, sunt interesată să aud opiniile pe care nu le-am auzit până acum. Știu că părerile sunt uh, împărțite, știu că asistenta mea a notat ce s-a spus până acum și uh, sunt interesată să aud și să iau și pe cei care nu au vorbit încă. Mulțumesc! Are you representing Mulțumesc! Dumneavoastră reprezentați ALDE? Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Colegul de la ALDE care este raportor din umbră este domnul Cavada și mi-a cerut să citesc în numele dumnealui această notă. Domnul Cavada dorește să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și sugerează câteva comentarii pentru completarea sa. Punctul 1. Domnul Cavada consideră că acordul interinstituțional va facilita relațiile dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii și Comisia Europeană. De asemenea, ABS-ul și testele de competitivitate, țintele de reducere a sarcinilor pentru IMM-uri vor ajuta împreună cu celelalte instrumente IMM-urile să întețească schimburile economice europene. Amendamentele trebuie să vizeze faptul ca și Comisia Europeană să se gândească la o, un proiect de legislație după acest raport. La trei ideea e foarte bună, dar e nevoie să găsim soluții în calendarul dat. De asemenea, transparența e necesară pentru numirea experților. 4. Domnul Cavada e de acord că atâta timp cât vorbim despre IMM-uri, ele să fie întotdeauna văzute ca creatoare de loc de muncă în Europa. Trebuie să existe limite de timp stabilite foarte clare, calendare și um, a, evaluarea, de asemenea, trebuie să fie um, la obiect. La punctul 6, domnul Cavada Când se vorbește, spune că atunci când e vorba de consultare a Comisiei Europene, trebuie ca ea să fie întotdeauna pertinentă și la momentul potrivit și evaluările, ultimul punct, trebuie să includă criteriile de transparență. Vă mulțumesc! Thank you for that. Uh, Jean Lambert is... Mulțumesc, Jean Lambert nu e aici, care reprezintă Verzi, nu e nimeni care să reprezinte FTD și nimeni nu reprezintă ENF-ul. Evelyn Regner dorește cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să fac un comentariu despre gold plating, despre suprareglementare și despre standarde. Suprareglementarea e, de fapt, un instrument atunci când e vorba de punerea în aplicare Uh, și uh, când e vorba de folosirea Annual Burden Survey, ABS, însă este esențial pentru noi ca să se facă o distinție foarte clară între suprareglementare și dublarea unor teme care de fapt uh, nu au legătură cu subiectele și standardele minime despre care e vorba în această comisie. Majoritatea prevederilor despre care luăm decizii uh, legislative aici, atunci când e vorba de condițiile de lucru, uh, se referă la standardele minime și când un stat sau un guvern se decide să pună în aplicare o directivă și să spună că doresc standarde mai ridicate, atunci ar trebui să fie posibil întotdeauna să se întâmple aceasta și la nivel național. Întotdeauna am avut de-a face în ultimii ani cu hotărâri din partea Curții Europene de Justiție care ne-au adus la limită, fie că e vorba de standardele minime sau de standardele maxime. Și eu cred de aceea că tema aceasta e atât de importantă încât trebuie să avem marja de manevră, noi ca legislatori sau legiuitori europeni, să stabilim foarte clar în acest raport că o mai bună reglementare înseamnă să găsim căile mai simple, să vedem dacă nu există deja niște reguli în alt domeniu și că nu are rost să facem a patra regulă în acesta. Va fi din ce în ce mai greu altfel. Trebuie să avem uh, grijă pentru că se creează foarte multă legislație care e mai degrabă legislație buruiană. IMM-urile se împiedică însă în aceste legislații și Trebuie să păstrăm valabilă maxima că pentru punerea în aplicare la nivel național trebuie să rămână deschis faptul că e vorba aici de standardele minime și standardele minime nu pot fi puse la echivalare cu uh, suprareglementarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem uh, și pe cineva de la comisie. Domnul Johnston, care dorește poate să ia cuvântul sau altcineva, vă rog, cine este din partea comisiei și dacă puteți să ne spuneți și numele. Sunt Diana Leștov și lucrez uh, pentru Comisia Europeană și mă, ofer, mă ocup de implementarea acordului interinstituțional. Evaluarea acestuia trebuie să aibă loc în negocierile tripartite, dar eu am două comentarii tehnice. Uh, Primul, um, eu vreau să mă refer la întâlnirea de evaluare care a avut loc pe 12 decembrie la nivel politic, unde toate cele trei instituții s-au întâlnit și au recunoscut progresele care au fost făcute în implementarea agendei uh, pentru mai bună reglementare. Printre altele, am discutat și agenda despre comunicarea pentru o mai bună reglementare din octombrie unde am găsit uh, evaluarea, studiul de evaluare numit uh, Eforturile Uniunii de simplificare a um, sarcinilor de reglementare și cred că um, și registrul uh, interinstituțional pentru actele delegate a fost inaugurat în acea reuniune și a fost um, dat de exemplu ca um, o muncă de colaborare interinstituțională de excepție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Calendarul pentru acest raport este următorul. Termenul pentru depunerea amendamentelor 29 ianuarie la prânz adoptarea la Ample 21-22 martie și adoptarea la juri, care este Comisia Competentă de Fond, pe 27 martie. Was I too... Um, perhaps you wanted to say something as a... Doriți să spuneți ceva în concluzie, doamnă McIntyre? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să spun către Evelyn Regner că sunt de acord și dacă m-ați fi auzit când vorbeam despre directiva uh, sinergiilor, am spus că statele membre trebuie să meargă mai departe. Noi nu trebuie să spunem că nu trebuie să meargă mai departe, să depășească aceste standarde. Pot să o facă. Eu nu mă refer la această prevenire, ci mă refer la așa numitul gold plating, care adaugă uh, lucruri care n-ar trebui să fie acolo și nu fac decât să dea o imagine negativă Europei, pentru că suprareglementarea nu este un lucru pozitiv. Mulțumesc. Evelyn nu mai dorește să spună nimic, nu dorește să mai comenteze. Bine, mulțumesc foarte mult pentru această discuție și deci acum am ajuns la punctul 8 de pe agenda. E vorba de audierea candidaților pentru funcția de experți ai Parlamentului European pe lângă Consiliul de Conducere al Fundației Europene de Formare ETF. Nu știu dacă sunt deja aici candidații. Cred că suntem cam cu 10 minute înaintea programului. Poate că ar trebui să-i uh, așteptăm pe cei trei candidați. Edith Bauer e aici. O vedem. Alejandro Sercas, de asemenea, a ajuns și Jean-François Metier, care nu e aici. Putem să o rugăm poate pe doamna Bauer să vină sus, dar mai așteptăm câteva minute până când domnul Sercas va apărea în sală. <laughs> Veniți aici, domnule Sercas. Veniți sus. No, you come up here. Hmm? Yeah. Okay, uh, you are very few left. That makes uh, things... Sunteți foarte puțini în sală, ceea ce ușurează sarcina domnilor Bauer și cercas. Uh, însă dumnealor sunt conștienți de sinceritatea cu care vrem să abordăm acest schimb de opinii. Vorbim aici de audierea candidaților pentru funcția de experți independenți ai Parlamentului European pentru ETF și mai avem un al treilea candidat, Jean-François Mezier, care n-a putut să fie aici. Vreau să dau cuvântul candidaților și după aceea puținilor membri care mai sunt în sală și Știm că este și comisia în sală. Vă dau cuvântul dumneavoastră mai întâi, doamnă Bauer. Probabil că sunteți conștienți de faptul că sunt oameni care urmăresc această reuniune și pe internet. care urmăresc de din fața calculatorului. Vă rog, doamnă Bauer, mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, dragi colegi. După cum știți, eu am fost membru în această comisie timp de 10 ani și deci este o mare plăcere pentru mine, în primul rând, să fiu aici din nou. După ce am plecat din Parlamentul European, am fost aleasă de către dumneavoastră ca expert independent pentru ETF. Aș dori să vă spun că apreciez în mod deosebit acest serviciu care vă reprezintă și apreciez să fiu eu cea care vă reprezintă, să fiu urechile și ochii dumneavoastră în cadrul ETF. Ultima dată când am vorbit despre această agenție, v-am spus că în ciuda faptului că ETF-ul este cumva la marja subiectelor de interes ale Comisiei Emplu, pentru că se ocupă mai ales de statele non-membre, chiar uh, apreciez activitatea acestei fundații, pentru că lucrează la nivel foarte înalt și deține foarte multe informații, foarte multă experiență în domeniul politicilor de ocupare, pe de-o parte, și ale politicilor de dezvoltare, pe de alta. Văd că e vorba de un, un, un domeniu care este puțin subestimat, de fapt, și, și activitățile fundației sunt subestimate. Uh, avem în ultima vreme probleme foarte mari cu fluxurile migratorii și probabil că va trebui să reevaluăm pe viitor instrumentele pe care le avem la dispoziție. Va trebui să vedem cum să rezolvăm problema locării, relocării și uh, a gestionării fluxurilor migratorii și în contextul uh, pe care îl discutăm azi. Agenția lucrează sub o presiune foarte mare. S-au redus și bugetele și schema de personal, iar uh, bugetul a fost redus în mai mulți ani concomitent. În ciuda tuturor acestor constrângeri, uh, fundația funcționează foarte bine, foarte eficient și este foarte utilă. În țări care sunt uh, în domeniul de aplicabilitate al activităților lor. În plus, uh, există un, o planificare foarte strictă. În fiecare an, uh, sute de cereri din partea comisiei, fiecare a doua zi de lucru vin astfel de cereri. Pe de o parte, văd că e vorba de o sarcină extraordinară pentru ele, pe de altă parte, este o sursă de mândrie, dacă îmi permiteți să o spun așa, pentru că comisia se baza de multe ori pe, și se bazează de multe ori pe performanța ei, pe condițiile flexibile pe care le oferă diferitelor țări. Voi uh, mă voi lăsa uh, aprecierii dumneavoastră și sper să fiu la înălțimea așteptărilor, pentru că între Parlamentul European, această comisie și ETF, cred că Există sentimente foarte bune despre cât de bine performează această agenție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, iar acum voi da cuvântul domnului Sercas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Bună ziua tuturor, dragi colegi, deputați, stimate persoane care urmăresc această reuniune. Doamnă președinte, doresc și eu să vă spun că cunosc cum funcționează Parlamentul European, știu cum funcționează, am fost 15 ani deputat și am uh, amintiri foarte pozitive din această experiență de trecere prin Parlamentul European și când am primit această invitație din partea grupului socialist și a coordonatorilor pentru a fi numit eventual ca expert independent pentru a reprezenta Parlamentul European în cadrul acestei fundații, am fost surprins și în același timp uh, încântat. Surprins pentru că sunt pensionar între timp și am ajuns la vârsta pensionării și nu mai credeam că mă voi putea întoarce aici. Am fost surprins, dar bucurat să pot să uh, renod iubirile trecute și să pot uh, să revin la Parlament pentru a mă întâlni cu persoane cu care am trăit atâtea experiențe. Este evident că nu vroiam să reiau o responsabilitate politică. Însă, aici îmi spun că prin această funcție aș putea să îmi onorez o promisiune pe care mi-am făcut-o în viață. În această fundație se vorbește despre formare, formarea profesională care trece prin intermediul dezvoltării. E vorba de domenii care sunt foarte importante pentru mine, pentru că eu vin dintr-o familie de învățători, de profesori, uh, pentru care învățarea a fost întotdeauna în centrul atenției. Toată familia mea a lucrat în domeniul formării profesionale în toată viața sa. Vedeți și în CV-ul meu că eu am uh, făcut de asemenea carieră în domeniul pedagogic, iar acum că am ajuns la vârsta pensionării în mod oficial, mai lucrez totuși, în ciuda faptului uh, că sunt la pensie, sunt în continuare uh, profesor la liceul, uh, la universitate, um, Jomone. Pot, de asemenea, am ocazia și să dau cursuri persoanelor în vârstă care doresc să și adauge uh, cunoștințe. Și când am văzut această oportunitate, m-am gândit că este ocazia să fac ceva pe care ar fi trebuit să-l fac când eram mai tânăr. Și n-am avut ocazia să să facă acest lucru. Se știe că învățământul, formarea sunt lucruri esențiale pentru viața oamenilor. Știm că există contractul social în Europa și nu trebuie să ne abandonăm cetățenii, nu trebuie nici să renunțăm la visele noastre. Eu cred că aici, dacă mizăm pe învățământ, putem să permitem cetățenilor noștri să iasă dintr-o situație de impas pentru că societatea noastră e foarte competitivă și trebuie să permitem cetățenilor să-și uh, acumuleze toate competențele pe care le vor uh, necesita pe piață. Altfel se va întâmpla că vom avea pe piață persoane care nu vor fi adaptate. Sigur că trebuie în același timp și să facem față diferitelor schimbări în societate și revin uh, pe ideea formării pe întreaga durata vieții mi se pare foarte important. Revin asupra obiectivului acestei fundații, să vorbim adică de formare. Eu știu că, de exemplu, formarea care ar putea fi oferită în Europa ar putea să mai acopere din diferențele care există între țările care sunt în curs de dezvoltare și cele dezvoltate. Pentru că atunci când vorbim de formare, automat vorbim și de dezvoltare. E vorba de un ax uh, dublă și sper că dumneavoastră să mă susțineți și ca astfel să pot să contribui și eu la activitatea acestei fundații. Mai vreau să mai abordez un ultim punct. Cunosc fundația, am fost deja la fața locului uh, în cadrul coordonării prin grupul socialist la momentul respectiv. Am uh, avut ocazia să mă informez și despre evaluările făcute de această formare și mă simt foarte apropiat de persoanele care depun uh, eforturile pentru a realiza aceste documente în fundație. Eu cred că e vorba de persoane foarte loiale și din interiorul acestei agenții vom putea lansa mai departe angajamentul concret de a aduce ce există mai bun în domeniul formării uh, în Europa și către țările vecine. Trebuie să mizăm asupra dimensiunii externe a formării. Unii dintre noi spun că nu putem să continuăm în Uniunea Europeană să trăim într-o bulă de prosperitate știind că e atâta mizerie în jur. În jur. Însă, agenția de formare poate să-și aducă contribuția în cadrul țărilor vecine, de exemplu. E important și ca în, la frontiera Uniunii Europene să nu existe mizerie, să nu există sărăcie. Trebuie ca vecinii noștri să poată să se bazeze pe speranțe, să aibă un viitor. Știți că cei care se uită la televizor și se uită la știrile de aici, de exemplu marocanii care sunt la, doi, la două minute, ca să zic așa, de noi, la, foarte apropiați de Spania, aud care sunt problemele noastre de șomaj, în timp ce la ei mizeria e foarte mare și au milioane de oameni care sunt la șomaj. Când vedem ce ar putea face forma, Fundația Europeană, eu cred că ea are un rol foarte important de jucat și eu aș vrea, din partea mea, să pot să apăr aceste idei pozitive pe care le avem în cadrul uh, strategiei din 2015 și pe care le aplică și fundația. Și dacă dumneavoastră mi acordați încrederea, aș vrea să mizez asupra dimensiunii externe. E foarte important și pentru a legitima acțiunea UE. Și în final, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că am luat la cunoștință evaluarea externă și că Institutul Politic de Gestiune care a realizat această analiză și care deci analiza a fost făcută de către o instanță terță, arată un bilan pozitiv pentru fundație. E vorba de o abordare foarte largă, știm că situația nu este deloc simplă, dar în ciuda contextului dificil, în ciuda faptului că nu avem la fundație prea multe fonduri, nu există prea multe fonduri acolo, totuși persoanele care au făcut evaluarea externă au tras concluzia că e o uh, bună, sunt realizări foarte bune pe care le are agenția. Deci eu vreau să aduc contribuția mea la realizările ei și cred că putem în continuare ameliora lucrurile. Aș dori să joc și eu un rol cheie aici, în realizarea acestor obiective. Aș dori să îmbunătățesc comunicarea și aspectul de difuzare a informațiilor. Trebuie să putem să și activăm toate rețelele de care dispune fundația. pentru că e destul de simplu. Rămânem așa în antecamera în care vorbim numai între noi, între persoane care cunosc situația. Când discutăm numai între noi, e una. Dar uh, uităm de multe ori că există o lume acolo afară, că trebuie să putem vorbi și cu persoane care nu sunt între patru pereți. E important să vorbim despre acest aspect pentru ca să avem legătură și cu cetățenii europeni. Bien, han sufrido los rigores de la austeridad, en la medida de lo posible y en coordinación con el trabajo prin coordonare cu Parlamentul European, misiunea mea va fi să încercăm să îmbunătățim cifrele care s-au înrăutățit în ultimii ani. Mă voi asigura că Agenția Europeană poate să fie mai eficientă prin rezultatele sale, mai eficace în folosirea resurselor și că reputația sa va fi consolidată nu doar față de comisie, ci și în uh, afara uh, relației cu comisia, în societatea civilă europeană. Practic, uh, va fi vorba despre o acțiune dreptată spre dezvoltarea activității umane. Firește, rămâne și o agenție politică, iar eu sper că voi putea fi purtătorul dumneavoastră de cuvânt în acest uh, organism de guvernare. Cu siguranță voi asculta cu atenție tot ce are de spus Parlamentul. Thank you. Um... Evelyn Regner Mulțumim, Evelyn Regner a solicitat să intervină. Uh, herzlichen Dank. Ich glaube, ich werde relativ schnell sein. Ich bin äußerst erfreut. Mulțumesc. Voi fi uh, succintă. Mă bucur că sunteți uh, aici. cred că putem să ne imaginăm cu greu uh, indivizi mai potriviți pentru această muncă. Mă bucur să-l văd pe Alejandro Sercas, pentru că cred că nu mă pot gândi la nimeni care să fie mai pasionat uh, și știu că ești foarte încăpățânat în, când e vorba de a susține ideile. Deci aș dori să îți urez toate cele bune. Mai presus de toate, cred că este important pentru noi în Parlamentul European să subliniem ce poate fi făcut, pentru că la nivelul agențiilor foarte des, deși știm că fac o treabă foarte bună, Uneori, uh, agențiile ne ies din minte. Prin urmare, trebuie să continuăm să ne axăm pe activitatea lor. Altfel, eu una și foarte încântată dacă te-ai hotărât să uh, ocupe această poziție. Doamna Caveșambo. Domnul Caveșambo. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi continua din nou în limba lui Cervantes. Îl știu pe domnul Sercas de foarte multă vreme. E un mare amic de-al meu și firește că voi vota pentru a-l susține. Grupul meu va vota să-l susține pentru că mm, a făcut o treabă foarte bună aici. Este o persoană foarte harnică. Aș vrea să vă spun mm, dumneavoastră, celor doi prezenți aici, că mai întâi vă mulțumim pentru că doriți să vă asumați această funcție importantă. Și apoi, prelung ceea ce a spus și doamna Regner, trebuie să menționăm că e nevoie de foarte multă muncă, trebuie să existe coordonare între agenții Uh, însă mai trebuie spus și că există o lipsă de conștientizare din partea Parlamentului sau a celorlalte instituții cu privire la activitatea uh, acestor agenții. Eu cred că aici oamenii nu știu suficient uh, despre munca agențiilor, despre studiile pe care le publică și despre contribuțiile pe care le aduc. Adesea uităm, aducând experți uh, de peste tot, că de fapt avem foarte multă expertiză chiar la noi acasă. Important este așadar ca Parlamentul să folosească uh, cât poate de bine expertiza de la nivelul acestor agenții. Eu, unul, aș insista uh, pe lângă dumneavoastră să lucrați la acest aspect, pentru că este o cale foarte bună prin care putem folosi uh, resursele și experiența pe care le avem. Și altfel spus, mă bucur că v-ați hotărât să candidați pentru această funcție de mare responsabilitate. Mulțumim, doamna McIntyre. Mulțumesc, nu avem de gând să intervin, însă Voiam să salut uh, prezența foștilor noștri colegi uh, aici uh, astăzi. E minunat să aflăm că există viață și dincolo de funcția de eurodeputat. Salut posibilitatea de a avea acest schimb de opinii cu dumneavoastră. E pentru prima dată când sunt de acord cu domnul Sercas. Uh, sau, mă rog, sunt astăzi mai de acord cu el decât uh, cu alte uh, ocazii. Dar e bine să știm că avem doi candidați foarte buni care își doresc să se sacrifice pentru această poziție. Și vă urez uh, amândurora toate cele bune. Acestea fiind spuse, vom vota mâine dimineață la ora 9 și 15, cred, și sperăm să vă revedem și într-un alt uh, context în anii care vin. Vă mulțumim că ați fost prezenți uh, aici și sperăm că vă puteți uh, bucura de această bună stare din Parlament pentru că încă mai este prezentă. Acestea fiind spute, spuse, cred că am ajuns la finele acestei uh, întâlniri. Mulțumim celor care au rămas uh, până acum în sală. Mâine dimineață va avea loc sesiunea de vot. Ne reîntâlnim atunci. Unii dintre noi însă vor uh, merge acum la al cel de-al cincilea dialog tripartit în uh, ceea ce privește detașarea uh, lucrătorilor. Mai avem, deci, câteva ore de muncă astăzi. Ne vedem în curând și vă mulțumesc pentru astăzi.